Dragi colegi. În primul rând, aș dori să spun bun venit tuturor, tuturor reprezentanților din partea Parlamentelor Naționale la această reuniune interparlamentară organizată de Comisia Econ. În ultimii ani, Parlamentul European și Comisia Econ, în mod special, au fost foarte active pentru a ne asigura că reformele legate de guvernanța economică în Uniunea Europeană și reformele menite să combată evaziunea și eludarea fiscală au un caracter tot mai transparent și democratic. Parlamentul European întotdeauna a asociat în activitatea sa par, uh, parlamentară națională. ceea ce privește organizarea acestei reuniuni interparlamentare, vă aduc aminte că avem două sesiuni. Fiecare câte o oră, în prima sesiune vom avea un schimb de opinii pe marginea fiscalității, taxării, încercând să răspunem întrebării cum ar trebui să arate nouul sistem fiscal internațional. A doua sesiune va fi dedicată subiectului de la transparență înspre uh, sustenabilitate, Uh, obiective de mediu socială și de guvernanță în serviciile financiare. Aș dori să vă spun că datorită numărului uh, de participanți uh, numeros, uh, numeroși, nim, nu toată lumea va putea să ia cuvântul în această discuție. Um, cei care vor lua cuvântul vor avea la dispoziție în total Uh, un total de două minute, deci vom putea avea maxim 15 până la 20 de intervenții pe fiecare sesiune în parte și în funcție de cum evoluează uh, discuțiile, această limită maximă s-ar putea să o, scurt, uh, să o scurtăm și mai mult. Aș dori să vă spun că există câteva, există formulare pe care trebuie să le completați dacă doriți să luați cuvântul. Este un formular verde pe care ar trebui să-l găsiți uh, pe birou, pe mesele din fața dumneavoastră. Trebuie să completați acest uh, formular dacă doriți să interveniți și să-l dați apoi ușierilor. Vom respecta în general următoarea, următorul sistem de intervenții. Trei uh, deputați uh, naționali urmați de câte un eurodeputat și așa mai departe. Și este un format pe care o să-l modificăm dacă, dacă va fi nevoie și aș dori să îi dau cuvântul acum vicepreședintului Boris Lalovac pentru cuvintele introductive. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președintă. Voi continua în limba croată. Stimate colegi, stimați colegi, este o mare onoare pentru mine să vă spun bun venit aici în uh, Bruxelles, în numele Parlamentului Croat și numele meu personal. După 30 de ani democrație parlamentară, Croația are onoarea de a prelua uh, președinția prin rotație a Uniunii Europene și să ne, și să ne aducem contribuția la ciclul legislativ european în calitate de vicepreședinte al uh, Comisiei pentru chestiuni financiare și în calitate de fost uh, ministru de finanțe, sunt sigur că discuțiile de astăzi vor avea un caracter uh, constructiv. Foarte bine, începem prima sesiune care este dedicată reformelor în desfășurare a sistemului internațional fiscal, digitalizarea și globalizarea economiei a crescut în mod important mobilitatea geografică a bazei uh, fiscale și întreprinderile multinaționale au un rol tot mai mare în uh, relațiile comerciale internaționale. În deceniile anterioare, condițiile de funcționare a sistemelor fiscale s-au schimbat în mod uh, profund. Pentru a răspunde acestor presiuni, guvernele au încercat să-și reformeze um, sistemele fiscale Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene au fost în, um, în prima linie a, a promovării așa numitului uh, proiect uh, BEPS de la OCDE dreptul european a fost, uh, legea europeană a fost introdusă ca, și prin sprijinul Parlamentului European. Acum există un schimb de opinie, uh, un schimb de informații automat uh, în ceea ce privește de deciziile fiscale între autoritățile competente. Există raportare pe fiecare țară în, parte și așa mai departe. Însă toate aceste chestiuni se pare că nu sunt suficiente pentru a face față tuturor problemelor cu care se confruntă sistemul fiscal internațional. Drept urmare, Comisia Europeană a făcut o propunere de a se ajunge la o bază comună um, de impunere pentru societățile comerciale, tocmai pentru a moderniza sistemul, sistemul conferind uh, Uh, drepturi de taxare țărilor unde au uh, activități societăți comerciale care nu au reședință fizică acolo. În paralel, se poartă discuții la nivelul OCDE și OCDE pentru a se ajunge la un acord până la sfârșitul acestui an. În decembrie 2019, Parlamentul, cu o mare majoritate, a votat o rezoluție privind o fiscalitate uh, Um, adecvată într-o, în contextul unei economii globalizate și uh, cu caracter digital. În această rezoluție, euro, eurodeputații și-au exprimat preocupările vis-a-vis de faptul că nu există o abordare comună la nivelul Uniunii Europene vis-a-vis de negocierile internaționale în acest context și a cerut Comisiei Europene și statelor membre să uh, convină o poziție comună și ambițioasă din partea Uniunii uh, Europene, tocmai pentru a garanta o alocare corectă a drepturilor de taxare. Uh, Parlamentul European are adoptat uh, o poziție puternică vis-a-vis -vis de câteva ele- elemente importante în această dezbatere și vă aduc aminte doar câteva um, idei din, a- din acest punct de vedere. Există provocări aduse nu doar de digitalizarea economiei, dar și de faptul că economia este tot mai uh, globalizată. Drept urmare, pilonul 2 și cel de-al doilea pilon al uh, reformării sistemului internațional ar trebui să meargă mână în mână. În al doilea rând, a, a noua abordare de tip uh, Nexus ar trebui să depășească granițele unei țări. Însă ar trebui să insistăm asupra faptului că această abordare de tip Nexus ar trebui să includă societățile comerciale printr-o uh, Uh, implicare activă prin implicarea uh, clienților și din punct de vedere digital. Și în al uh, treilea rând, în nivelul minim de taxare, ar trebui să fie stabilit un nivel minim de taxare pentru fiecare jurisdicție unde se află aceste societăți multinaționale, astfel încât să le fie, limitatele, să le fie limitate posibilitățile de a avea o planificare uh, Uh, fiscală agresivă. Considerăm că avem nevoie de eforturi atât pe plan național, european și internațional pentru a obține un acord adecvat, pentru că un sistem fiscal uh, adecvat este important pentru a rezolva problema inegalității. Sarcina noastră ca eurodeputați este să și deputații este să monitorizăm acțiunile guvernelor noastre, trebuie să exercităm presiunea asupra guvernelor pentru a, a ne asigura că marile multinaționale își plătesc partea corectă din, din, uh, de taxe. Trebuie să găsim soluții pe termen lung pentru a garanta egalitatea de șanse în domeniul uh, fiscal. Această dezbatere cred că este foarte oportună. Avem alături de noi pe noul comisar responsabil pentru economie, Uh, domnul Gentiloni, pe, îl avem pe domnul Pascal Senon Amon, director pe, uh, pe chestiuni uh, fiscale de la OECD, doamna Grozana Peric este alături de noi, președintele Com- Comisiei pentru Finanțe și pentru chestiuni bugetare din Parlamentul European și l-avem alături de noi și pe Hans Michelbach, Michelbach membru al Comisiei Financiare din Bundestagul German. Și astăzi, astăzi am dorit să discutăm cu dumneavoastră care este rolul Uniunii Europene din punctul dumneavoastră vis-a-vis de provocările fiscale aduse de digitalizare, cum putem să ne asigurăm că Uniunea Europeană va avea în continuare un rol lider în dezbaterile de la OECD și, în fine, cum ne putem asigura că atât Comisia cât și statele membre vor putea conveni o poziție comună, o poziție ambițioasă din partea Uniunii Europene um, vis-a-vis -vis de această reformă fiscală internațională și vom începe acum dezbaterea și îi dau cuvântul pentru o introducere de 5 minute lui Paolo Gentiloni. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cred că nu există chestiuni mai relevante de care să se ocupe parlamentele decât uh, taxarea o trecere în revistă rapidă a principalelor chestiuni, uh, dosare de care ne-am ocupat în ultimii ani. Desigur, în ultimii ani ne-am ocupat de mai multe dosare, dar cele mai importante trei dosare sunt următoarele. În primul rând să continuăm lupta împotriva uh, evitării uh, taxelor și împotriva paradisurilor fiscale. Uh, tocmai a fost actualizată lista uh, jurisdicțiilor uh, care nu cooperează, așa numita listă neagră, care acoperă acum patru noi țări și teritorii. În al doilea rând, evoluția sau alinierea sistemelor fiscale provocărilor aduse de Pactul Ecologic European, ceea ce înseamnă că, în primul rând, trebuie să ne facem treaba de acasă cu o nouă orientare uh, energetică și, în al doilea rând, trebuie să să lucrăm mai mult uh, la așa numita um, uh, taxă de ajustare a carbonului la frontieră, tocmai pentru a preveni uh, relocarea emisiilor de dioxid de carbon și pentru a evita situația în care economii terțe uh, ar putea să aibă obiective mai puțin ambițioase de mediu decât cele europene. Și dacă ne păstrăm aceste obiective ambițioase, trebuie să instaurăm și mecanismele necesare astfel încât să nu apară consecințe negative. Al treilea dosar se referă la uh, chestiunile um, miza uh, adusă de propunerile OCDE pe plan internațional care urmează să fie discutate în acest weekend cu ocazia reuniunii ministrilor de finanțe de la G20, reuniune în care eu voi reprezenta poziția Comisiei Europene. Din acest punct de vedere, sunt cu totul de acord cu cele spuse de Irene Tinagli, când vine vorba de principiile pe care le respectăm Cred că am uh, ajuns la un acord uh, tehnic uh, cu caracter pozitiv, inclus în declarația publicată de OCDE la sfârșitul lunii ianuarie, însă în acest acord tehnic există o diferențiere clară în poziția unui stat membru, Statele Unite ale Americii, care cere să, ținem, să țină cont de un alt uh, scenariu, ceea ce numește administrația americană mecanismul uh, Safe Harbor, unui port sigur, care nu poate fi tradus altfel decât uh, prin opționalitate, prin opțiuni conferite societăților comerciale care ar avea posibilitatea să aleagă unde își plătesc taxele, ceea ce ar face foarte greu uh, de găsit uh, uh, o soluție globală. Există multe posibilități de a continua cu acest proces. Înțeleg că reuniunea de la Riad s-ar putea să nu aibă un caracter decisiv, dar poate fi o reuniune care reprezintă un pas înainte pentru a continua exercitarea acestor presiuni, astfel încât până în iulie să găsim o soluție. Și este extrem de important să uh, ajungem la un acord global, pentru că în lipsa unui acord global, în lipsa unei soluții uh, internaționale, anumite state membre vor adopta uh, legislații pe plan național, ceea ce s-ar putea să tragă după sine, după sine um, riposte în domeniul comercial din partea Uh, Statelor Unite ale Americii. Drept urmare, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a găsi o soluție uh, globală. Și, de fapt, giganții uh, digitali susțin necesitatea unui acord uh, internațional global, pentru că înțeleg prea bine că altfel s-ar putea să se confrunte cu problema unei impuneri uh, duble și cu proliferarea Uh, unei multitudini de regimuri fiscale naționale. Însă, uh, partea americană insistă asupra faptului că măsurile din pilonul 1 nu trebuie să acopere uh, doar companiile digitale, dar și alte tipuri de companii. A doua categorie acum um, exercitând și ea presiuni. În, pe, pe scurt, la nivel tehnic, Cred că am reușit să obținem o propunere bună pe care putem, uh, de la care putem porni uh, pentru a o integra în cadrul legislativ european, care permită statelor membre să înțeleagă consecințele bugetare pentru fiecare stat membru în parte, însă rămâne un mare uh, semn de întrebare vis-a-vis -vis de incertitudinea deciziilor politice datorită Uh, faptului că administrația americană propune un mecanism uh, alternativ, uh, ceea ce complică foarte mult lucrurile. Nu am făcut progrese la fel de mari vis-a-vis -vis de chestiunea unui nivel minim de taxare. Cea, cea mai puțină, cea mai puțin controversată chestiune aici este uh, Uh, tocmai relația cu Statele Unite ale Americii, însă avem alături de noi un director care ne poate explica mai bine situația OECD, a putut să creioneze, să impună principiile acestei uh, propuneri, uh, să le alinieze foarte mult principiilor care există în Statele Unite ale Americii, dar în acest caz um, opoziția mai puternică vine din partea statelor um, membre OCDE de dimensiuni mai mici din partea Singapore, de exemplu, din partea altor economii emergente. Deci realitatea este că la pilonul 2 situația nu este mai nu are un caracter mai controversat, dar uh, la nivel tehnic am reușit să avansăm mult mai puțin decât am reușit să o facem la nivel tehnic la primul pilon. Și în ultimul rând, Comisia european are mandatul de a propune, de a promova um, propuneri europene dacă în acest an nu vom reuși să ajungem la un acord la pilonul 1 și pilonul 2, taxarea domeniului digital și un nivel minim de taxare. Este o sarcină politică, însă doresc să spun cu toată claritatea că nu ne ocupăm acum de redactarea unui uh, plan de rezervă ci investim toată energia pe care avem pentru a găsi o soluție la, o, uh, la nivelul OCD. Tocmai pentru că o soluție cu caracter global ar fi extrem de utilă pentru economia globală și uh, ne-ar ușura viața și nouă aici în Europa de a introduce aceste nouă măsuri fiscale dacă ele provin de pe plan internațional. Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, reprezentantului OCD. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru această invitație. Legându-mă de titlul uh, acestei reuniuni, vreau să vă spun că ne îndreptăm, uh, ne-am îndreptat, deja am început drumul în 2008 către acest nou sistem de impunere. Ne-am am folosit prilejul pe care l-a oferit criza economică și anume că a făcut pe, pe decidenții politici să-și dea seama că e nevoie de un nou uh, sistem uh, de impunere. Aveam uh, o situație în care uh, contribuabilii uh, și plătitorii de taxe au uh, profitat de pe, fapt, de pe urma faptului că sistemele nu erau armonizate, apoi s-a pus capăt caracterului secretului bancar. Uh, numai câteva țări mai sunt uh, codași aici, dar fac și ele pas înainte, uh, cum ar fi Panama. Și apoi am făcut toată activitatea în legătură cu, cu BEPS de a bazei de și a transferului profiturilor, care a dus la un număr de directive în Uniunea Europeană. Și aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru această rezoluție despre care ați vorbit mai devreme. Vreau să mulțumesc Comisiei, domnului comisar, pentru Uh, uh, cuvintele frumoase spuse și îmi dau seama că nu vă ocupați de un plan de o situație de urgență și probabil că acum este vorba despre o situație în care am mai face încă un pas înainte către acest sistem internațional. Poate că nu este cel din urmă pas, dar unul important ce trebuie făcut. Ce e în joc aici este, a, este capacitatea guvernelor, a jurisdicțiilor de a impozita activități desfășurate pe teritoriul lor, fie că există o prezență fizică sau nu a societății comerciale respective, ceea ce înseamnă companiile tehnolo- tehnologie, dar nu numai care desfășoară activități sau care au utilizatori care vând uh, produse uh, s-ar putea până la urmă să nu fie impozitate nicăieri, sau cel puțin nu în, uh, în jurisdicția de piață, fiindcă aceste reguli au fost uh, create acum 100 de ani și nu mai sunt de actualitate. Prin BEPS uh, se, se um, pune capăt acelor sisteme de, de impozitare zero sau de dublă impunere, dar trebuie să mergem și mai departe și trebuie să punem capăt frustrării pe care o simțiți și dumneavoastră, probabil ca membrii ai Parlamentului European, că anumite companii nu pot fi impozitate, fiindcă nu sunt, au prezență fizică și că uh, și în contextul digitalizării economiei acest fenomen uh, este din ce în ce mai răspândit și nu se limitează la companiile de tehnologie. Care este răspunsul? În ultimii trei ani și uh, Uh, de când SUA și-a reformat sistemul fiscal care uh, um, a pus, uh, care a pus în aplicare sistemul BEPS în SUA, de atunci SUA a fost de acord să înceapă negocieri care ar, s-ar baza pe doi piloni. Pe de o parte, așa cum a spus mai devreme, este vorba despre realocarea drepturilor fiscale între țări, dând mai multe drepturi fiscale uh, jurisdicțiilor de piață care vor dobândi dreptul de a impozita chiar dacă o companie nu are prezență fizică în țara respectivă, ceea ce înseamnă că trebuie să inventăm un nou sistem care să se bazeze pe un prag de vânzări și să alocăm o parte a profitului rezidual al uh, companiei, să zicem uh, excedentul de profit, uh, către jurisdicțiile de piață. Și ce se întâmplă la ora actuală? Acest excedent se folosește bine pentru investiții în țări intermediare unde se, se impozitează la un nivel foarte scăzut atunci când se întâmplă să fie impozitat. Dar noi ce vrem? Vrem să ne asigurăm că o, o persoană care are profituri reziduale um, Uh, plătește impozit în, uh, în jurisdicția de piață printr-o formulă și introducerea acestei formuli și nu ne bazăm doar pe reguli uh, complexe care sunt greu de pus în aplicare, va simplifica sistemul. Mai mult, în afară de această realocare a drepturilor fiscale, trebuie să se introducă mai multă siguranță fiscală, fiindcă uh, mediul de afacere are nevoie de, de eliminare a dublei impune și de siguranță fiscală. Acesta este pilonul 1. Pilonul 2 se referă la un impozit mondial minim. SUA a făcut asta prin reforma uh, lor fiscală, iar aici vrem să ne asigurăm că o companie, dacă uh, uh nivelul fiscal uh, este sub un anumit procent în țara unde operează, în țara de, rezident, de reședință a acelei țări, va putea să, să preia diferența între, între uh, nivelul uh, fiscal din acea jurisdicție și nivelul minim definit. Iar acest lucru uh, va fi aplicat de toate țările și va asigura, deci, o, o, un, uh, o, o rată de impozitare minimă și această, această uh, posibilitate de colectare a taxelor va asigura un nivel minim de impunere. Acum câteva săptămâni ne-am întâlnit, ne-am, uh, am întâlnit cu membrii acestui uh, Inclusive Framework uh, de unde uh, intră, unde sunt inclusă majoritatea uh, unde sunt incluse majoritatea țărilor europene în afară de, în afară de Cipru și am uh, ajuns la un acord privind un document de cadru care va fi aprobat la reuniunea ministerială de săptămâna viitoare. Următorul pas va fi în iulie. În iulie este foarte, vine un moment foarte important fiindcă avem nevoie de un uh, acord politic și avem nevoie de un acord acum după reuniunea din iulie pentru acest ce, acest cadru bazat pe incluziune și un blocaj ar fi uh, propunerea de opționalitate a venită din partea americanilor. Dar nu se poate să existe taxe opționale. Trebuie să găsim o soluție. Um, SUA, da, s-a implicat, ne susține, dar cu niște condiții care îngreunează foarte mult acest proces. Iată de ce mai avem câteva luni la dispoziție pentru uh, a transforma această muncă tehnică de cum acum într-un acord politic asta este în joc. Dacă nu reușim să facem acest lucru, nu există nicio alternativă. Alternativa ar fi alternativa uh, H de la haos, uh, un uh, război mondial, poate din cauza unor conflicte fiscale și vrem cu toții să, ne, să evităm acest lucru și, bineînțeles, că ne bazăm aici cu mare bucurie pe sprijinul Uniunii Europene. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Doamna Grozana Perici. Mulțumesc foarte mult. Uh, bună ziua tuturor. Uh, impozitele sunt principala sursă de venit a statelor. Statele sunt cele care hotărăsc uh, în ceea ce privește impunerea directă și urmează propunerile Uniunii Europene. În egală măsură constatăm că statele membre au o serie de competențe în ceea ce privește anumite impozite care sunt, care primează în anumite țări mai puțin uh, dezvoltate. Impozitarea la nivel european nu este încă reglementată. Statele membre sunt cele care își hotărăsc uh, politica de impozitare, politica fiscală. În Uniunea Europeană, se prefigurează uh, impozite de proporții pentru fiecare stat membru. Să nu uităm că există un uh, proces de negociere și există și un proces legislativ care trebuie respectat uh, în ceea ce privește fiscalitatea și se evită dubla impunere. La nivel european, există un nivel de armonizare ridicat, dar e loc de mai bine. Mai ales de ceea ce privește TVA-ul. E loc de mai bine și în ceea ce privește sistemul actual al TVA-ului, pentru ca companiile să poată coopera pe piciorul de calitate e loc de mai bine și în ceea ce privește sistemul, cum spuneam, sistemul TVA la nivel european. Deci, o politică fiscală coordonată la nivel european este crucială, dat fiind uh, provocările care se confruntă economiile noastre. Aceste standarde obligatorii au fost puse la punct acum mulți ani. Deci sunt depășite. Nu mai sunt de actualitate. Avem nevoie de un sistem de impozitare eficient și modern, care să meargă mână în mână cu noile modele de operare care există. Statele membre pot să-și clădească în continuare politicile fiscale atâta timp cât respectă standardele europene. În termen fiscal, prioritățile Uniunii Europene, europene sunt, de pildă, înlăturarea blocajelor din calea activităților transfrontaliere, combaterea evaziunii și evitării uh, plății impozitelor și dezvoltarea colaborării între uh, jurisdicțiile fiscale pentru a se evita frauda. Constatăm că în Uniunea Europeană trebuie să se lărgească obiectivele fiscale și, în acest fel, să se evite frauda. Deci, avem nevoie de un set de standarde comune pentru a garanta transparența, consolidarea competitivității și pentru a evita povara administrativă asupra administrațiilor și asupra contribuabililor. Trebuie să se garanteze egalitate între contribuabili. În egală măsură, în acest context internațional, trebuie să garantăm faptul că companiile din mediul digital plătesc și ele impozite, mai ales acolo unde uh, ele fac profit. Să nu uităm că politicile naționale, politicile fiscale naționale, ar putea să facă față uh, singure acestei situații, dar nu este suficient. Trebuie să cooperăm. Măsurile unilaterale de impozitare în economia digitală, de pildă, nu fac decât să creeze regimuri diferite, ceea ce îndepărtează Uniunea Europeană de modalitate de a acționa în mod uh, uh, unic, ceea ce este foarte important pentru piața unică. Deci, este foarte important să se țină cont de acest lucru și la nivel internațional și, în acest fel, să se evite ca pozițiile guvernelor naționale să fie fragilizate. Iar uh, noi suntem uh, pentru aceste măsuri întru totul. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul lui Hans Michelbach. Doamnă președintă, stimați uh, colegi, stimați colegi, chestiunea unei impozitări echitabile a societăților comerciale, a unei uh, mai bune transparențe în chestiuni fiscale, a unei uh, uh, lupte mai eficiente împotriva evitării plății de impozite, sunt chestiuni care ne, ocupă de, ne, ne preocupă de mulți ani în Uniunea Europeană, în Parlamentul European, dar mai ales și, și la OCDE și la G20. Punctul de plecare a fost reprezentat de evitarea plății de impozite de către marile societăți comerciale uh, din uh, domeniul digital și uh, din partea multor multinaționale și în plus au apărut și problemele din partea autorităților fiscale care au adoptat diferite decizii fiscale pentru câteva pentru multinaționale individuale, ceea ce a dus la dezavantaje pentru alte companii. În plus, avem nevoie de un, de fapt, nu avem un sistem de TVA care să nu poate fi uh, fraudat, ne, com- ne confruntăm și cu alte probleme, după cum am văzut, ca urmare a scandalului Cumex, de exemplu. Digitalizarea și globalizarea economiei a făcut ca mobilitatea geografică a bazei de impunere să, fi, să crească foarte mult, uh, și uh, doar împreună putem să facem față acestei probleme. În uh, Uniunea Europeană nu ar trebui să asistăm la o reducere a standardelor, ci ar trebui să încercăm să ajungem la o bază comună de impunere pentru societățile comerciale și, uh, comerciale și sunt sigur, uh, dragi uh, colegi și dragi colegi, că am obținut multe progrese în discuțiile de la OCD. De exemplu, proiectul G20 BEPS Uh, prin uh, cele 15 măsuri adoptate reprezintă o piatră de temelie foarte bună. Însă trebuie să ne asigurăm că atunci când vine vorba de impozitarea uh, digi- digitalizării, um, când vine vorba de taxarea tranzacțiilor financiare, mai ales a celor care se fac la viteze imense, când vine vorba de taxarea uh, uh, energiei în Uniunea Europeană, aici, din păcate, nu prea am făcut uh, multe progrese, ceea ce a făcut să apară această situație nefericită în care uh, anumite jurisdicții, anumite state membre au, s-au grăbit să adopte măsuri uh, naționale. Această ieșire din uh, părăsirea liniei comune nu face decât să slăbească poziția uh, comunității și între timp Um, situația a fost schimbată și ca urmare a reformei fiscale adoptate de Statele Unite ale Americii. Și din partea uh, Um, economie, există câteva idei care s-ar putea să fie utile. În urmă cu câteva zile, Mark Zuckerberg la München, cu ocazia uh, conferinței uh, pentru securitate, uh, a declarat că există disponibilitatea din partea actorilor economici americani să accepte o bază de impunere fiscală mai largă. Deci, împreună, Uh, trebuie să profităm de această ofertă făcută. În documentul comun la care lucrează OCDE, uh, din păcate, prioritate nu mai are subiectul uh, unei um, rate minime de impozitare, ci, și acest lucru este regretabil din partea mea, prioritatea se conferă acum reîmpărțirii drepturilor de, de taxare între statele membre acest lucru face ca drepturile de taxare să se îndrepte mai degrabă înspre așa numitele state de piață, unde, unde își desfășoară activitățile anumite uh, societăți comerciale. Această abordare este foarte problematică, mai ales din punctul de vedere al uh, exporturilor, pentru că Um, acest, um, acest lucru trebuie să. este un lucru care trebuie înțeles, va fi afectată în mod uh, clar Uniunea Europeană, um, pentru că dacă Germania ar pierde venituri fiscale din acest punct de vedere, acest lucru s-ar repercuta în mod negativ și asupra contribuțiilor bugetare plătite de Germania la pe, pentru Uniunea Europeană. Drept urmare, considerăm că am, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe o rată minimă de impozitare pe plan, uh, pe plan internațional pentru a evita o concurență uh, dăunătoare din acest punct de vedere pe plan interna- internațional. În acest moment se discută de un prag minim de impozitare de 12,5%. Este un punct de plecare foarte bun Însă, dacă, indiferent de nivelul care va fi stabilit, toate ă, statele ar trebui să fie dispuse să renunțe la uh, taxarea tranzacțiilor străine în această situație, pentru că orice altă abordare ar fi contraproductivă. Și noi am dorit să lansăm un apel astfel încât OCDE să aibă în continuare un rol important atunci când vine vorba de discutarea tuturor acestor chestiuni legate de uh, combaterea evaziunii fiscale, de evitarea erodării ulterioare a bazei de impunere fiscală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum Lansăm dezbaterea noastră, prezidată de către colegul meu, Boris Lalovac. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Îmi face plăcere să mediez această discuție în următoarele 30 de minute și vreau să vă reamintesc că fiecare vorbitor are aproximativ două minute pentru a se exprima. Și începem cu domnul Calogianis Stavros din Parlamentul Elen. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, dragi colegi. Uniunea Europeană se luptă pe linia de front pentru a combate evaziunea fiscală. La nivel administrativ, acțiunile Uniunii Europene au sporit și asta în mod semnificativ, tocmai pentru a promova cooperarea a diverselor autorități fiscale din statele membre pentru a face față fraudei fiscale și, de asemenea, pentru a consolida uh, respectarea uh, legislației fiscale. Acum, la nivel legislativ, trebuie să vedem ce reguli putem implementa, să le evaluăm, să vedem care sunt cele mai eficace. Uh, în același timp abordând și problemele care apar. Transformarea digitală a economiilor noastre este uh, cu siguranță o provocare și o problemă, dar deschide și oportunități. Regulile fiscale în vigoare și ce vor mai fi aplicate uh, vizează adaptarea companiilor la era digitală. Deci, companiile cu o prezență fizică în state terțe, platforme internet, giganți internet, cum știm, nu sunt impozitate în Europa, unde fac profituri colosale. Și uh, impunerea nu este justă. Asta, bineînțeles, erodează baza de impunere spre pierderea uh, unor sume uriașe uh, de venituri la bugetele de stat. Deci, rezidența oferită unei companii trebuie să fie adaptată în așa fel încât să fie, um, să fie uh, luată în calcul și activitatea sa digitală, chiar și acolo unde compania nu are o prezență fizică pe teritoriul, e cazul Greciei. Uh, condițiile concurențiale trebuie să fie egale pentru toți. Iată de ce consider că propunerile OCDE sunt foarte bune. Acum, în ce privește sectorul energetic, taxele de mediu ar putea aduce reguli foarte importante pentru a atinge țintele de mediu pe care și le fixează Uniunea Europeană. Dar trebuie să ținem seama de specificitățile statelor membre și mă gândesc la țara mea. Grecia, cum știți, este un stat de coastă pentru a uh, lega uh, insulele noastre de continent, uh, bineînțeles, consumăm foarte mult carburant, ceea ce e în detrimentul mediului. Vă mulțumesc foarte mult! next speaker is... Următorul vorbitor, Darin Kokosor din Parlamentul Croat. Vă rog. Sjedavajući, poštovane kolegice i digitalna economia... No... Mulțumesc foarte mult! Economia digitală este noul motor de creștere. Iată de ce impozitarea acestei activități reprezintă o problemă la ora actuală. Multinaționalele, marile companii din mediul digital au profituri în întreaga lume, dar um, plătesc impozite în jurisdicții fiscale unde impozitele sunt foarte scăzute sau nu există deloc legislația Uniunii Europene a oferit un cadru pentru serviciile digitale. Însă, economia digitală se dezvoltă foarte repede, atât de ce avem nevoie de un uh, consens în ceea ce privește impozitarea companiilor digitale și trebuie să garantăm faptul că mediul uh, digital continuă să genereze profit pentru Uniunea Europeană. Avem nevoie de o acțiune la nivel mondial, fiindcă numai așa vom face față acestei provocări și vom evita măsuri unilaterale și conflicte între statele membre și mai mult uh, riscul dublei impuneri. Vă mulțumesc! Uh. Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul sau doamna Jel Giroud din Franța. Mulțumesc, domnule președinte! Așa cum știți, Franța a adoptat o legislație ce e atât ambițioasă cât și realistă în ce privește taxarea serviciilor digitale. Spun realistă pentru că uh, s-a inspirat din lucrările Comisiei Europene aflate în curs pe aceeași temă. Am fost primii care uh, să abordăm această provocare a fiscalității digitale. Și uh, eu, fiind raportorul acestui text, încă îmi văd în birou uh, un uh, coleg uh, care îmi spune ai grijă, Casa Albă te urmărește. Practic, această frază a avut efect invers asupra mea. Lumea digitală nu are frontiere, iar pentru ca politica fiscală să fie eficace, trebuie cu toții să facem front unit. L-am auzit pe domnul Santama, care ne-a explicat care e stadiul negocierilor la OCDE în ce privește aceste dispozitive fiscale și uh, Aș dori să știu, uh, mai ales pe sectorul digital, care sunt obstacolele pe care dumneavoastră le-ați înregistrat și care mai e și timingul negocierilor. Știți că uh, taxa franceză nu uh, a fost suspendată din punct de vedere legal, ci din punct de vedere al primului versământ. Și aș vrea să știu care este timingul la OCD, pentru că o eventuală realegere a președintelui Trump va avea cu siguranță o mare influență asupra uh, calendarului. Vreau să mulțumesc și domnului comisar Gentiloni pentru introducerea sa, pentru că uh, tot ce a spus este extrem de ambițios, mai ales pe o taxă mm, uh, digitală. Dar vreau să vă întreb care e foaia dumneavoastră de parcurs uh, tocmai pe această temă. Mulțumesc, președintele. Mulțumim foarte mult. Următorul uh, vorbitor, Paul Tang, din partea Parlamentului European. Mulțumesc! Uh, vreau să salut prezența colegilor din Parlamentele Naționale alături de noi. Cred că ar trebui mai des să ne întâlnim în acest format. Mai ales într-un moment precum fiscalitatea, suntem cu toții sub o imensă presiune. Mm, pentru că, indiferent dacă suntem de stânga sau de dreapta, uh, cetățenilor noștri li se pare injust ca ei să plătească impozite mai mari, pe când giganții digitali nu plătesc taxe în Europa. Și asta au de-a face cu faptul că sistemul de taxe corporatiste este depășit. A început, datează de la începutul secolului 20 și, vă reamintesc, suntem în secolul 21, deci avem nevoie de o schimbare fundamentală. Pe de altă parte, există competiție între state, amenințări din partea statelor terțe și vine și în acest sens o presiune asupra noastră în procesele de negociere. Sigur că ne-am dorit foarte mult uh, ca negocierile internaționale să aibă câștig de cauză și aplaud uh, eforturile OCDE mm, prin vocea lui Pascal Santamon astăzi și vreau să subliniez că nu doar pilonul 2 uh, e vizat, ci și pilonul 1, pentru că el creează o breșă în regulile existente uh, și permite o deschidere către viitoare reguli um, adaptate vremurilor noastre. Trebuie să uh, știm unde și de ce plătim impozite, de unde nevoia de reguli noi. Dar pentru ca negocierile să uh, aibă succes, domnule Gentiloni, cred că e nevoie de o poziție europeană comună puternică. Taxa pe servicii digitale e cea care a readus Statele Unite practic la masa negocierii. Haideți să vă reamintesc, avem nevoie de o poziție comună europeană, e responsabilitatea noastră ca membri ai parlamentelor europene și al Parlamentului European să obținem aceste lucruri. Haideți să nu ne uităm doar la ce putem face fiecare pentru țara lui, ci să ne uităm și la ce putem face cu toții pentru Europa, pentru o taxare mai justă. De aceea e nevoie de căi noi nu doar o rată minimă de impozitare, ci un nou sistem complet nou la pilonul întâi. Cred că ar fi un bun început. Mulțumesc! Mulțumim! Următorul vorbitor, doamna Božica Mlaka din Parlamentul Croat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Sistemul de impozitare european trebuie să fie echitabil și eficient și să garanteze că nu există dublă impunere, uh, să plata de impozite în două state diferite. Această problemă trebuie rezolvată cât mai repede cu putință și într-un mod eficient. Normele din, din, de anul trecut simplifică situația. Să nu uităm și de drepturile IMM-urilor și a persoanelor care au uh, probleme cu lichiditățile din cauza acestei duble impuneri. Trebuie deci să ne ocupăm de aceste probleme. Iar uh, diversele organisme uh, judiciare ar putea ar, treb- ar trebui să aibă proceduri rapide, fiindcă aceste procedee durează prea mult. Is Mr. Jan Kreiner. Mulțumesc. Domnul Ian Kreiner din Austria. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez cât de important este ca să ne reechilibrăm sistemele fiscale. Cifrele pentru Austria um, arată foarte mult uh, ca cele din alte state membre. Vorbim de aproximativ 75% din venitul național, merge forța de muncă, 20% Uh, în uh, capital. 70% din impozite au venit din uh, taxarea forței de muncă și consum și 20% din taxe pe averi și uh, corporații. Divizarea venitului public e doar 60% pe forța de muncă și 40% pe bogăție și uh, venituri din capitaluri, iar uh, rata taxe între taxe este de până 80% versus 20% uh, între, pentru capitalul. Deci asta înseamnă că dacă mergi la o cafenea și mănânci o prăjitură și mănânci doar 40% din prăjitura respectivă, plătești doar 20% din, fac- din uh, factură. Comparativ cu cineva care mănâncă 60% din prăjitură și plătește 80% din preț. Mai mult decât atât, uh, ai avea probabil de-a face și cu poliția. Momentan, nu există uh, niciun fel de uh, control asupra uh, corporațiilor care își plătesc uh, taxele corect, dar nu putem să le scădem încă și mai mult pentru că deja astăzi uh, Taxele pe corporații sunt foarte, foarte mici și ar trebui în mod natural să fie mai mari dacă ne-am dorit ca să plătească și ei în mod just. Ea e nevoie de asemenea de mai multă transparență. Dezbaterile pe care le avem acum se datorează faptului că tot mai mulți oameni au aflat de fapt cât de puțin plătesc marile corporații cauza lipsei de transparență. În al treilea rând avem nevoie Trebuie să facem curățenie în paradisurile fiscale și asta nu doar în Caraibe, ci și în Europa. Pentru că majoritatea uh, impozitelor neplătite în Austria uh, se duc în alte state europene. Și doar 20% pleacă uh, în afara UE. Nu mă deranjează dubla impozitare. Problema mea este lipsa impozitării. E o problemă pe care trebuie neapărat să o abordăm. Și o întrebare, dacă se poate, domnului uh, Pascal de la OCD. Ați vorbit de o formulă la care vă gândiți. Cum ar putea arăta această formulă? Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Birgit Mazach-Wintermann din Germania. Bună ziua, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu am o problemă legată de această discuție principială uh, de impozitare uh, digitală în uh, termenii vechi ai uh, abordării vechi. Eu cred că ar trebui să începem de la um, invers. Dacă am începe de la impozitarea corporațiilor uh, comerciale, cred că atunci uh, am putea să schimbăm și percepția acestei taxe digitale. Mai ales când vine vorba de faptul că impozitele vor fi impuse, vor fi uh, percepute acolo unde are loc și uh, activitatea economică, pe, pe de-o parte. Pe de altă parte, aș dori să spun că, mai ales când vine vorba de Germania, în Germania, Cred că sarcina fiscală este cea mai mare. Suntem depășiți doar de Belgia din acest punct de vedere și în această situație să ne gândim la mărirea ulterioară a impozitelor nu este foarte util. Și nu cred că ar fi util să ne gândim la o cotă minimă de impozitare uh, pe plan internațional, pentru că perceperea impozitelor este prerogativa esențială a suveranității a fiecărui stat în parte. Și dacă există probleme cu colectarea impozitelor într-un stat, trebuie căutate cauzele și problema deseori nu este reprezentată de faptul că ar fi prea puține impozite, ci este legată de modul în care a fost creat uh, cadrul general de impozitoare. Deci cred că ar trebui să începem de la uh, unde se află activitatea, reședința și unde se află reședința diferitelor societăți comerciale și unde se desfășoară acestea activitate și acolo ar trebui să impozităm. Președintele, o rugăminte, nu prea avem mult timp la dispoziție, deci v-aș ruga să limitați întrebările pentru că nu vom avea timp să le răspundem. Uh, doamna Francesca Donato din Parlamentul European. Mulțumesc. Atunci când vorbim de sistemele fiscale internaționale, cred că trebuie să ne concentrăm atenția pe patru teme principale. 1. După părerea mea, sustenabilitatea impozitării. Știm foarte bine că dacă impozitele sunt prea mari, atunci obținem un efect prociclic. Dacă impozitele sunt prea scăzute și uh, știm că în anumite state membre Există un fel de dumping uh, uh, fiscal și uh, concurență neloială. Deci, repet, sustenabilitatea fiscală ar trebui să ducă la cea de-a doua temă, anume convergența între sistemele fiscale în Uniunea Europeană. Asta înseamnă, desigur, crearea unui nivel minim de impunere, dar și un uh, nivel maxim de presiune fiscală, care, după părerea mea, nu ar trebui să fie mai mare decât dublul nivelului minim. A treia temă este aceea competitivității companiilor uh, Uniunii Europene vis-a-vis -vis de cele de pe scena internațională. pentru că avem standarde foarte diferite de producție în UE comparativ cu non-UE și mă gândesc la noile reguli ale noului Green Deal. Dacă nu reechilibrăm lucrurile, dacă nu introducem impozite adecvate și o taxă verde pe bunurile produse în afara UE, atunci uh, vom avea o mare problemă de competitivitate a companiilor UE comparativ cu toți ceilalți. În fine, ultima mea temă e aceea a eficacității impozitării în ce privește criptomonedele. Ne confruntăm, iată, cu uh, această nouă modalitate de plăți și tare mă întreb cum uh, poate fi eficace impozitarea în a controla aceste monede virtuale. Mulțumesc! Mulțumim mult! Următorul vorbitor, doamna Eleni Stavropoulos din Cipru. Um, η Κύπρος στάσεται υπέρ... Mulțumesc! Ciprul susține sporirea transparenței și, de asemenea, controlul democratic pe teme fiscale. Intensificarea schimbului automat de informații și, în general, cooperarea administrativă între autoritățile fiscale ale statelor membre este decisivă pentru a asigura o piață eficace o, o piață unică eficace și pentru a combate evitarea, evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă. Aceste fenomene sunt transfrontaliere și nu pot fi rezolvate în mod eficace, în mod unilateral. A le aborda înseamnă un efort colectiv, coordonare, cooperare între autoritățile fiscale naționale. Trebuie să combatem toate aceste fenomene de urgență și vedem câte prejudicii aduc ele economiilor europene, dat fiind că duc la pierderea uh, unor, uh, de importante venituri la buget. Și cele mai prejudiciate par să fie uh, educația și sănătatea. Impozitarea e un instrument foarte important utilizat de guverne pentru a uh, pune apoi în aplicare mm, politici uh, sociale. Nu ne dorim neapărat armonizarea uh, fiscalității statelor membre, pentru că asta reduce prejudicii economiilor lor, dar rămânând în competența exclusivă a autorităților fiscale naționale, noi, cum știți, Ciprul e o insulă și avem probleme mari uh, de uh, dezavantaje în competiția internațională și pentru noi impozitarea locală este foarte importantă pentru a atrage investitorii și pentru a menține durabilitatea și reziliența economiei Ciprului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor este Cristof Tojavski din Polonia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, gospodarka rzeczywiście... Doamnelor și domnilor, economia reală se confruntă cu o transformare profundă adusă de digitalizare, ceea ce face necesar să mm, impunem plata impozitelor și companiilor internaționale. Polonia se bucură de progresele înregistrate la OCDE, însă avem în continuare uh, semne de întrebare legate de pilonul 2 și așa numita cotă minimă de impozitare din Uniunea Europeană, ceea ce ar putea duce cu sine o neutralizare a uh, deducerilor fiscale, a reducerilor uh, poverii fiscale care în anumite uh, contexte sunt uh, foarte utile pentru stimularea anumitor tipuri de activități economice. Drept urmare, cred că trebuie să ținem cont de profiturile uh, înregistrate când vine vorba de impozitare. O rată minimă de impozitare trebuie să respecte și dreptul uh, comunitar și în acest punct de vedere, de vedere cred că trebuie să facem, uh, mai avem multă treabă de făcut. În legătură cu propunerile făcute la primul pilon, toate cele precizate astăzi sunt uh, necesare și și aici mi se pare că soluția găsită până acum este una foarte bună. Domnul Eric Bochet din Franța are cuvântul. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să salut inițiativa de astăzi de a Planificai iată, această dezbatere în reuniunea noastră, pentru că trebuie să vorbim într-una despre acest subiect și nu la nivel de guverne sau parlamente, ci uh, la nivel de cetățeni, pentru că e o miză democratică, uh, costă zeci de milioane și miliarde de uh, euro la nivel de UE um, ca um, evaziune fiscală și realmente se pune în cauză capacitatea statelor membre de a aplica legile fiscale tuturor contribuabililor, oricare ar fi aceștia. Mă întreb dacă nu apar uneori mesaje contradictorii din partea Uniunii Europene. Un nostru comisar, domnul Breton, s-a exprimat 20 ianuarie pe un radio francez dacă OCD-ul nu reușește să se pună de acord pe uh, impozitarea în sectorul digital, Uniunea Europeană își va asuma responsabilitățile și va aplica o astfel de taxă digitală. Astăzi însă UE uh, își actualizează lista paradisurilor fiscale din lume și a adăugat după Panama, insulele Cayman și Seychelles, prea bine, <laughs> dar de ce nu se înscrie și Bermuda, Bahamas și insulele Virgine Britanice? Pentru că acestea au uh, legături istorice, economice și financiare cu uh, Regatul Unit, cu City din Londra mai precis, uh, Mare Britanie care a părăsit Uniunea Europeană și care se eliberează tot mai mult de uh, uh, reglementări și de transparență. De unde întrebarea mea? Care e voința politică a Uniunii Europene? Care e uh, starea de fapt cu voința politică a statelor membre pentru a merge într-adevăr către o impozitare a sectorului digital? La Biarritz anul trecut au fost făcut, pa, fa, pa, pași înapoi în, uh, în noiembrie, nu s-au recuperat sumele uh, datorate. Nu putem pune sub semnul întrebării unanimitatea și măcar în domeniul fiscal să mergem pe majoritate Vă Mulțumesc! Urmează domnul Ian Skopocek din Republica Cehă. Děkuji eh, za slovo. Eh, já se odrazím. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la baza comună de impunere, un subiect menționat de mai multe ori, care a fost discutat deja de mulți ani în Uniunea Europeană. Nu este vorba doar de efortul necesar pentru a ne apăra în fața unei planificări uh, fiscale agresive, ci cred că această bază comună reprezint, de impunere reprezintă un pas înspre o armonizare fiscală. Armonizarea fi, uh, fiscală a fost uh, amintită în mai multe intervenții și aș dori să lansez un, uh, un avertisment împotriva acestei idei, pentru că o armonizare nu face decât să restricționeze concurența fiscală. Dacă am ajunge la o armonizare fiscală pe plan european, acest lucru nu ar face decât să sporească povara uh, fiscală atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri, pentru întreprinderi. Eu sunt convins că o sarcină fiscală mai mare aduce după sine o reducere a creșterii economice și faptul că media uh, poverii fiscale este atât de mare în uh, Uniunea Europeană este motivul pentru care rata de creștere economică a mai multor state europene este atât de redusă. Înțeleg că trebuie să combate mai bine frauda fiscală, că trebuie să se îmbunătățească schimbul de informații între autoritățile fiscale, dar cred că în același timp este important să păstrăm o sănătoasă concurență fiscală între statele membre, astfel încât sarcina fiscală să nu crească prea mult și în plus cred că concurența fiscală trebuie să există în continuare în Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană pentru că din, din Uniunea Europeană Uh, fac parte state membre care se află la niveluri diferite de uh, evoluție economică și atunci uh, și sistemul fiscal trebuie să rămână diferit între toate aceste state. Vahamaki din Finlanda are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la faptul dacă am adresat întrebările corecte, am identificat uh, problemele adevărate, pentru că principala problemă este uh, reprezentată de scurgerile de capital în afara Uniunii Europene. Facebook, de exemplu, este o, uh, Facebook, Google, Amazon sunt companii uh, care au uh, modele de afaceri. Uh, dacă, de exemplu, luați un uh, taxi, o parte ajunge la, Uni- la Uniunea Europeană dacă plătim cu un card de credit, dacă, face, dacă ne uităm la Netflix, o mare parte din profituri ajung în, în Statele Unite ale Americii. Este vorba de servicii care nu sunt uh, foarte complicate, dar care fac ca o mare parte a veniturilor din, să părăsească Uniunea Europeană. Um, prezența digitală mm, poate fi stabilită foarte simplu, unde este creat uh, conținutul. Utilizatorul folosind un serviciu creează deja o prezență digitală. Deci unde este folosit un serviciu uh, digital, acolo ar trebui să fie uh, și taxat uh, serviciul respectiv. Reședința fizică este un concept vechi, depășit. Pe de altă parte, există um, o mare problemă din punctul de vedere al, uh, pre, uh, al uh, previzibilității dacă am rezolvat această problemă, capitalul nu ar mai părăsi atât de mult Uniunea Europeană. Ar trebui să ajungem, dacă este posibil, la un acord cât mai cuprinzător uh, global. Domnul Daniele Pes- Peschi din Italia, cuvântul, este ultimul vorbitor. Vă mulțumesc. Aș dori să să mă refer la faptul că trebuie să respectăm mai mult conceptul de Uniune Europene, să există un respect între statele membre ale Uniunii Europene, condițiile în care foarte multe state membre ale Uniunii Europene recurg la un dumping, dumping fiscal față de alte state membre ale Uniunii Europene și ar trebui să ajungem în situația în care să se renunțe la acest uh, dumping fiscal. În ceea ce privește subiectul uh, taxei digitale, Italia, ca și Franța, au introdus un asemenea tip de taxă și ar fi de, de dorit ca cât mai multe state să introducă un acest tip de taxă pentru a putea face față uh, măsurilor de ripostă uh, din uh, partea Statelor Unite ale Americii. În ceea ce privește această taxă, Italia a depășit, de exemplu, definițiile oferite deja de mai mulți ani de OCDE am spus, spunem, de exemplu, că o întreprindere externă, dacă uh, are o prezență cu caracter economic pe teritoriul unui stat, um, poate fi uh, impozitată dacă o întreprindere, de exemplu, operează pornind de la o platformă digitală care um, este într-o altă țară, dar oferă servicii într-un stat terț, atunci poate fi uh, poate fi taxată în, în uh, statul respectiv. Deci este o definiție care mie mi se pare utilă și pe care v-aș uh, recomanda o să o consultați. Mulțumesc. Yeah. Now I give flow to the commission. Dau acum cuvântul comis- domnului comisar. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă. Nu va fi deloc ușor să răspund tuturor acestor întrebări, doar, uh, mă voi referi doar la uh, două, trei puncte și poate ceilalți colegi se vor referi la restul punctelor. În primul rând, am obținut câteva uh, realizări în ultimii ani Nu aș dori să apăr nimic în mod personal, sunt nou în această funcție, dar cred că atât OCD cât și Uniunea Europeană, prin intermediul procesului BEPS, a erodării bazei de impunere și a a um, transferului profiturilor, au înregistrat pași înainte în a îmbunătăți cooperarea um, fiscală, în a combate evitarea Uh, plății sarcinii, sarcinilor fiscale. Pe de altă parte, știm care sunt provocările din fața cu care ne confruntăm. Eu, personal, cred că activitatea grupului uh, codului de conduită și contribuția pe care o aduce, de exemplu, prin lista neagră respectivă este una pozitivă. Înțeleg uh, că puteți uh, considera că ar trebui ca pe această listă să fie inclusă și alte jurisdicții. Eu uh, cred că analiza care a dus la redactarea acestei liste este una corectă și grijulie, însă pot înțelege și faptul că există păreri vis-a-vis -vis de faptul că acest mecanism ar putea să funcționeze și mai bine. Există anumite state membre care cred că un, un, un asemenea tip de analizare ar, trebui, ar putea fi folosit și pentru alt și pentru statele membre ale Uniunii Europene. Este o propunere făcută, de exemplu, de guvernul danez. Uh, eu am răspuns că nu am nimic împotriva principial față de această idee, însă consider că ar trebui să existe o coordonare cu uh, discuția privind uh, introducerea unei uh, rate uh, globale minime de impozitare, pentru că dacă nu există această coordonare, nu vom face decât să creăm probleme ulterioare și dificultăți ulterioare. În al doilea rând, care este decizia Uniunii Europene, dacă Uniunea Europeană are o poziție comună. În general, avem o, o poziție comună, am adoptat astăzi o poziție comună în uh, perspectiva discuțiilor uh, care urmează să fie purtate la, în acest sfârșit de săptămână la Riad și uh, baza acestei poziții comune se referă la necesitatea colaborării pentru a găsi soluții comune pe plan global, atât la primul cât și la al doilea pilon. Nu a fost deloc ușor să ajungem la această poziție comună și știți prea bine că ne confruntăm cu o problemă tratatele, tratatele pe care nu le schimbăm și care susțin ideea că deciziile în domeniul fiscalității trebuie să fie luate în unanimitate sau în, în urma clauzei pasarelă respectivă, care de fapt este uh, se referă la faptul că este nevoie de o decizie unanimă pentru a evita uh, unanimitatea. Deci uh, există voința politică, însă nu întotdeauna uh, în condițiile în care există această decizie în care trebuie să fie luată în unanimitate, poate duce la luarea unei decizii. Deci au fost uh, mai multe decizii care nu au putut fi adoptate datorită uh, vetoului exprimat datorită opoziției exprim, exprimate de trei state membre. Dar acestea sunt uh, regulile pe care trebuie să le respectăm. Dacă nu suntem uh, dispuși să, să mm, luăm în uh, considerare și alte posibilități conferite, de exemplu, de articolul 116. Mm, dar este o altă discuție pe care trebuie să o furtăm. Deci există voința politică necesară, există și uh, suntem și uniți pentru că în această dimineață a fost adoptată declarația care conferă mie și uh, ministrului de finanțe croat reprezentanții Uniunii Europene la reuniunea de la Riad de a susține în mod puternic propunerile de la OECD și uh, păstrarea impulsului la nivelul G20 uh, în acest proces. Și uh, răspunzând întrebării privind foaia de parcurs din partea Comisiei în, uh, în uh, mandatul pe care l-am uh, primit, foaia de parcurs este foarte clar definită și anume că trebuie să ajungem la un acord pe plan global. Aceasta este misiunea noastră și dacă nu vom ajunge la un acord în anul 2020, Comisia ar trebui să vină cu o propunere europeană. 2020 nu a fost un uh, an ales uh, pur formal. Trebuie să înțelegem că legislația națională um, Există mai multe juri, jurisdicții, de exemplu, Spania a decis astăzi asemenea măsuri și există această idee de a obține venituri începând cu anul uh, 2021. Uh, este ce a decis de curând uh, guvernul uh, francez și ce se regăsește deja în uh, diferitele norme naționale. Este un an important uh, și datorită deciziei luate de Franța și ținând seama de modul în care a fost uh, creată legislația națională, nu există venituri din aceste măsuri de taxare adoptate pe plan național. Dar și invers este adevărat din 2021 situația se va schimba și avem nevoie de un uh, acord uh, global. Deci insist asupra acestei, acestui aspect. Deci foaia de parcurs prevede că dacă nu vom avea un acord până la sfârșitul acestui an, vom veni cu o propunere uh, europeană, dar știm cât de important este să ajungem la un acord pentru a evita războaie comerciale, probleme și pentru a obține un nou regim internațional de taxare extrem de important pentru viitorul economiilor noastre. Thank you very much. Some other... Mulțumesc. Uh, cine mai dorește să ia cuvântul? Vă rog. Pentru că nu avem mult timp la dispoziție, Um, care sunt posibilitățile unei soluții? Vreau să vă întreb. Am putea să restructurăm uh, uh, sistemul fiscal, ceea ce, bineînțeles, uh, stresează țările, dar iar principalele piedici ar fi propunerea acestei sfere de siguranță din partea SUA și apoi Uh, alocarea drepturilor uh, fiscale și siguran- siguranței fiscale. Există o, uh, o diferență între țările dezvoltate și economiile emergente și apoi trebuie să se țină, să se țină cont de caracterul specific al unor țări, de pildă unele economii asiatice ne explică că sunt mai profitabile pentru unele companii străine decât altele și ar trebui deci profitul să fie mai mare. Avem deci o, mai multe uh, Uh, posibilități și uh, apoi dezbaterea privind taxa digital pe, pe produsele digitale. Și apoi mai avem o provocare de ordin tehnic, trebuie să să creăm un sistem care să dureze, fiindcă este vorba despre o nouă arhitectură, iar acest lucru este uh, o provocare. Putem să uh, facem acest lucru până în iulie. Trebuie să facem, dar nu știm dacă putem să facem acest lucru. Și asta este o adevărată provocare. Iar uh, pe 1-2 uh, iulie va avea loc la Berlin noua uh, reuniune unde, s unde sperăm să putem să avem o, o soluție care să funcționeze și care să poată fi aplicată, însă această aplicare va include și toate legislație, poate necesară, cum ar fi o convenție multilaterală, care va dura mai mult mult până va fi pusă la punct, dar trebuie ca toate elementele să fie la, să fie decise la nivel politic, ceea ce înseamnă că până la summitul G20 din noiembrie trebuie să avem deja acordul asupra acestor elemente cheie și dat fiind alegerile din noiembrie din SUA, considerăm că iulie este un uh, moment oportun pentru a ajunge la um, un acord. că acesta ar fi calendarul până la sfârșitul anului. Uh, s-ar putea, din motive de punere în aplicare, să dureze procesul câteva luni suplimentare, dar numai dacă toate elementele cheie la nivel nivel politic au fost decise și, decise și s-a luat un acord până atunci ceea ce este o mare provocare. Iar în ceea ce privește uh, formula uh, despre care vorbeam, uh, puteți să consultați documentele publice. Ideea este să luăm un proces din, din profitul rezidual care depășește X%. la sută din registrul contabil, deci un, un procent va fi alocat piețelor pe uh, baza volumul de, volumului de vânzări din familie de piață. Deci aceasta este un fel de trecere către un sistem uh, proporțional. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cu... Domnul Mihelbach. Dacă îmi permiteți, aș dori să revin la discuția pe care am avut-o. Nu am dorit să spun că trebuie evitată concurența fiscală, așa cum a reu, uh, re, reușit în urma anumitor uh, intervenții. Nu am cerut o, nu am cerut cote de impozitare armonizate, ci o cotă minimă de impozitare. Desigur, dacă dăm dovadă de transparență, uh, Um, aceste cote, aceste rate de, naționale de impozitare pot fi uh, stabilite la orice nivel dorim, pentru că putem stimula și altfel uh, economia, însă cel mai important lucru este reprezentat de transparență și uh, trebuie să cel mai important lucru este reprezentat în același timp de evitarea unui dumping uh, fiscal. Asistăm la o migrație a veniturilor fiscale în interiorul Uniunii Europene dintr-o parte în alta și din interiorul Uniunii Europene înspre exterior. Și din punctul meu de vedere, situația nu poate să rămână um, așa cum este acum, pentru că pierdem um, în mod evident imense venituri uh, fiscale în această situație și uh, Uh, Uniunea Europeană cred că are o responsabilitate de care nu se poate achita tocmai datorită faptului că îi lipsesc aceste uh, venituri uh, fiscale. Drept urmare, eu consider că obiectivul nostru ar trebui să fie să stabilim obiectiv, niveluri minime de impozitare în OCD, Poate fi vorba de un nivel de 12,5% sau, uh, din partea mea, unul și mai uh, scăzut, însă avem nevoie de un grad uh, clar de transparență pentru a găsi o soluție care să reziste testului viitorului și subiectul central trebuie să rămână următorul. Un stat trebuie să aibă dreptul de a impozita venituri din alte state dacă în celelalte state nu există un nivel uh, minim de impozitare. Și astfel am putea uh, exercita uh, presiuni asupra uh, statelor care uh, nu introduc un asemenea nivel minim de, de impozitare. Sunt convins de același, uh, în același timp că modernizarea sistemului de impozitare corporatist este foarte important pentru că în foarte multe domenii există prevederi uh, atât de diferite. De exemplu, tocmai de aceea am uh, instituit o comisie uh, între Uh, Franța și Germania pentru a lucra la uh, crearea unei baze uh, comune de impunere fiscală pentru întreprinderi. Este un punct de plecare foarte util um, care ar trebui să fie extins asupra întregii Uniunii Europene, pentru că situația nu trebuie să fie îmbunătățită doar când vine vorba de relațiile franco-germane modernizarea sistemului de impozitare a întreprinderilor este, trebuie să înregistreze progrese și eu sper că întâlnirea de noastră, noastră de astăzi um, să fie utilă pentru Comisia Europeană, dar și pentru noi, reprezentanți din Parlamentele Naționale, pentru a găsi soluțiile de care avem nevoie, uh, o nevoie atât de urgentă. Doamna Pericic. Da Mulțumesc. Noi uh, sperăm să găsim cea mai bună cale pentru a obține uh, un nivel de colectare ridicat al impozitelor și, în același timp, să nu împovărăm fiscal excesiv cetățenii Uniunii Europene sau statele membre. Sunt de părere că o mare parte a experienței și a propunerilor făcute de statele membre pot să fie de folos pentru ca măsurile pe care le luăm să fie cât mai bune cu putință. Și pentru a garanta că Uniunea Europeană își va duce mai departe competențele în acest domeniu. Mulțumesc, doamna președinte, preia prezidiul. Mai avem doar 20 uh, de minute pentru a doua parte. Am întârziat cu 40 de minute, deci propun ca remarcele introductive să fie numai de 3-4 minute și să luăm doar 10 lor de cuvânt de un minut, iar așa uh, vom reuși să terminăm la timp și să reușim să abordăm și al doilea subiect, um, de la transparență la durabilitate, Uh, obiective uh, economice, sociale și de mediu în serviciile financiare. Pot să încep eu până, uh, până se aranjează lumea la prezidiu, dar ca să nu pierdem timpul, bineînțeles, trebuie să dăm ocazia noilor vorbitori care o să ia celor care o să ia cuvântul în uh, a doua parte să se instaleze la prezidiu, dar eu o să vă vorbesc între timp pentru a câștiga timp. Conform cifrelor Comisiei Europene, în ceea ce privește atingerea uh, obiectivelor pe 2030 ale Uniunii Europene de la Paris, uh, trebuie să umplem un decalaj de investiții de 180 de miliarde de euro anual. Ar trebui să atingem acest obiectiv prin finanțare publică și privată. De-a lungul anilor, recent, ne-am am încercat să, să creăm un cadru pentru a reorienta fluxurile de capital către investiții durabile care să combată schimbările climatice și pentru a consolida transparența și a ne aduce contribuția la o economie circulară, rezistentă și nepoluantă, iar Parlamentul European a fost vârf de lanț în această dezbatere anul trecut am uh, finalizat uh, procesul pentru două legi foarte importante. Prima care crea un sistem de referință nepoluante pentru instrumentele financiare și, în al doilea rând, um, um, obligativități de publicare um, în cadrul serviciilor financiare, iar anul trecut am avut un, am încheiat un acord și în ceea ce este taxonomia europeană, care se va finaliza cu un act delegat acum și care este un element legislativ extrem de important pentru o trecere echitabilă către o economie și o societate echitabilă. Asta avem un schimb de păreri, iată o ocazie excepțională privind discutarea celor, da, celor celelalte elemente, um, aspectul social și de guvernanță, el, uh, chestiuni legate de inegalitate, coeziunea socială și structuri de gestionare și uh, salarizarea personalului. Eu cred că această dezbatere este extrem de folositoare și dau cuvântul acum pentru câteva cuvinte introductive lui John uh, Berrigan, uh, director general la DG FISMA de la Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că am la dispoziție trei minute. O să-mi jumătățesc uh, discursul, fiindcă de, deja s-au spus multe lucruri. Ce voiam să vă spun astăzi, vreau să vă reamintesc că Uh, nu mai vorbim uh, despre mediul social și guvernanță și nu mai vorbim doar despre mediul de unul singur, ci vorbim despre pactul ecologic. Și face pactul ecologic este că uh, Uh, preia finanțarea durabilă, care era la început un produs de nișă și acum a devenit, uh, s-a, introdus în toate elementele de politică, iar uh, ținta noastră este 2050 de a veni neutri din punct de vedere climatic, ceea ce înseamnă că toată lumea trebuie să pună umărul. Ce am făcut până acum, așa cum a spus și dumneavoastră, în ceea ce privește planul de acțiune privind uh, Uh, serviciile financiare, financiare durabile, avem uh, uh, regulamentul privind sistemele de referință și taxonomia. Ce fac aceste elemente? Permit investitorilor să identifice proiectele ecologice, aceasta este taxonomia. În ceea ce privește publicarea informațiilor, li se oferă informații necesare pentru a ști în ce investesc în momentul în care în care își doresc să investească într-un proiect eco- ecologic și regulamentul privind sistemele de referință le dă posibilitatea de a-și măsura invest- profitul investițiilor lor. Aceasta este, un, un, aceasta este o, o strategie de investiție uh, care le permite investitorilor, dacă vor să fie ecologici și cum să o facă, și le dăm instrumentele la dispoziție, iar ei aleg până la urmă. Uh, Acum intrăm într-o nouă etapă, așa cum am spus, uh, cu pactul uh, ecologic și avem un nou calendar, iar în cazul acestei noi structuri, noua strategie pe care o vom lansa anul acesta ne face să trecem de la o acțiune pasivă la una mai activă, la o abordare mai activă, fiindcă acum avem o, un calendar, o perspectivă de 30 de ani unde trebuie să obținem rezultate și trebuie să fim mai motivați în activitatea noastră. Nu pot să vă spun acum Uh, ce vrem să, ce elemente se vor uh, regăsi în acest plan, fiindcă vor exista consultări publice, dar bineînțeles Comisia are idei și înainte de a începe procesul de consultări și unele dintre acestea, din acestea includ mai, multă, mai mult progres în ceea ce privește publicarea informațiilor, publicarea informațiilor obligatorii și o sferă mai largă a informațiile, a informațiilor publicate, mai ales în sectorul nefinanciar, fiindcă regulamentele pe care le avem acum se concentrează pe, pe, pe sectorul financiar, deci avem o sferă mai largă și un caracter obligatoriu pentru ca mai multe informații să ajungă pe piață, mai multe informații care sunt necesare pentru a permite investitorilor să înțeleagă care sunt proiectele ecologice și cum pot să fie ecologice. Vrem să înlesnim investițiile în proiecte ecologice uh, prin folosirea uh, etichetelor, a uh, standardelor și mai ales prin standardul obligațiunilor ecologice și vom face și mai, vom lua mai multe măsuri pentru a implica sectorul privat în strategia de investiții uh, ecologice, fiindcă știm că sectorul public nu poate uh, finanța totul de unul singur și sectorul privat trebuie să pună și el numărul. Și este foarte important să înțelegem că sectorul public va trebui să joace și el un rol important. Nu neapărat în finanțare, ci la nivel de politici. Deci noi sperăm că instrumentarul pe care îl dăm sectorului privat, mai ales taxonomia, va uh, deveni un punct de plecare al politicilor necesare care Uh, trebuie să ne ducă pe această cale uh, către atingerea obiectivelor uh, pentru 2050 și deocamdată, însă nu uh, am uh, trecut uh, la, so- la partea de social și guvernanță, am început cu mediu și uh, uh, uh, doamna vicepreședinte, uh, care va vorbi astăzi și o va face și mâine, a spus că a început să, uh, să demarăm uh, și să nu fim așa perfecționiști. Am, ce- am început cu mediu, am început cu anumite elemente legate de mediul înconjurător și acum mergem mai departe. Dar bineînțeles, după aceea va trebui să uh, ne îndreptăm și către uh, aspectele sociale și de guvernanță, care vor fi poate un pic, un pic mai dificile, fiindcă uh, nu se bazează atât de mult pe dovezi științifice, sunt mai degrabă bazate pe uh, concepte și pe standarde, dar este un angajament pe care ni l-am luat și pe care uh, îl vom uh, și atinge și o, o să mă opresc aici. Sper că nu mi-am depășit timpul alocat. Da, mulțumesc. acum dau cuvântul um, lui Boris Lalovaci. Mulțumesc. Will continue on creation. Uh, Mulțumesc, o să continu în limba croată. În uh, raportul grupului de la nivel înalt uh, din 2018 de la Comisie, s-a făcut referire la o strategie globală de finanțare durabilă a Uniunii Europene, care se bazează pe două elemente. Odată este vorba despre finanțarea pe termen lung, care să financeze durabil nevoile societății și, pe de altă parte, este vorba despre includerea unor factori de mediu și de uh, guvernanță în domeniul uh, investițiilor. Cu această finanțare se garantează uh, fonduri uh, în mod durabil în cadrul unei societăți cu o economie răspunzătoare care garantează un anumit nivel de trai al cetățenilor și ocuparea de plină a forței de muncă. Să nu uităm cât de importante sunt aspectele sociale și de mediu înconjurător uh, în ceea ce privește investițiile legate de investiții. Trebuie să ținem cont și de interesele pe termen lung și să um, îi facem pe uh, cetățeni să fie mai uh, sensibilizați, să-și dea seama că o investiție, într-o investiție pe termen lung trebuie să ne, găsim, să ne gândim numai la profit. Investitorii primesc informații cu privire la consecințele activităților lor asupra mediului înconjurător și asupra societății. Este limpede că o societate durabilă este o uh, condiție sine qua non pentru o durabilitate a economiei. Iată de ce uh, iată de ce din ce în ce mai mulți actori economici cer informații privind durabilitatea când uh, vor să ia decizii de investiții. Pentru că um, condițiile bune de mediu și condițiile bune sociale duc la o mai bună activitate a companiilor și um, cresc, uh, sporesc creșterea economică și ocuparea forței de muncă, precum și sporesc încrederea între toate părțile. Vă mulțumesc! Thank you, thank you very much! Mulțumim foarte mult! Acum am să las pe doamna Perici să medieze uh, dezbaterea, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Deocamdată avem doar o înscriere la cuvânt. V-aș reaminti că dezbaterea în ce privește combaterea schimbării climatice, poate fi continuată firește mâine dimineața la 9.30 în plenară. Mulțumesc! Prea bine. Acum avem o singură înscriere la cuvânt. Am să-i dau cuvântul reprezentantului din Polonia. Zorevski. Domnul Zorevski. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że te wyzwania, które obecnie. Vă mulțumesc. Eu vreau să vă atrag atenția asupra faptului că avem foarte multe provocări în față și asta înseamnă că noi avem nevoie de susținere din partea UE, deci de la nivelul Comisiei Europene. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne distribuim mai bine resursele la nivel intern, întrucât această transformare implică resurse financiare colosale și trebuie să ne uh, concentrăm pe mai bună transparența investițiilor pe care le facem. În ultimii aproximativ 2 ani, la nivel global, am putut constata numărul Uh, exponențial de cazuri de fraudă și evaziune fiscală. Deci este limpede că trebuie să cooperăm la nivel de autorități fiscale, trebuie să schimb, facem schimb de informații, pentru că țările noastre, fiecare în colțul sau nu poate să se lupte cu o astfel de uh, problemă. Polonia susține orice inițiativă care poate să aducă mai bună transparență și mai mult schimb de informații. Sunt mândru să vă spun că Polonia are această posibilitate de schimb de informații cu toate statele membre UE care au semnat convenția privind cooperarea autorităților fiscale. E un pas înainte cât se poate de pozitiv și putem coopera și cu state terțe din întreaga lume, inclusiv Statele Unite ale Americii. Toate acțiunile pe care noi le-am întreprins înseamnă că evitarea fiscală și evaziunea fiscală diminuează și, în acest fel, veniturile noastre la buget pot, uh, pe cale de consecință, să sporească. Mai mult decât atât, societatea Uh, acceptă tot mai mult și tot mai bine uh, acțiunile noastre. Am câștigat încrederea opiniei publice. Uh, avem și un program pentru o mai bună finanțare prin capitaluri private, ceea ce înseamnă că vom putea crea condiții favorabile, mai favorabile companiilor noastre și că ne vom putea gestiona mai bine propriile finanțe. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum, dacă domnul John Bergen, din partea Comisiei, ar dori să răspundă? Da, vă mulțumesc. Mai întâi aș vrea să vă spun că sunt de acord. Uniunea Europeană are un rol de jucat, dar nu suntem singurul actor. Avem acest nou Green Deal și în aceste cadre ne vom organiza contribuția prin bugetul UE prin programul InvestEU uh, și altele, inclusiv prin Fondul pentru o tranziție justă, care uh, va putea aduce sprijin cu toate aceste schimbări climatice. Dar uh, îmi dau seama că există pași de făcut și la nivel național. Și atunci resursele bugetare trebuie maximizate. În acest caz, evitarea și evaziunea fiscale vor trebui abordate iar uh, resursele bugetare nu trebuie doar maximizate, ci și recanalizate pentru a răspunde aceste provocări a sustenabilității sau durabilității. Știm că atunci când vine vorba de mediu, uh, dar când vorbim sigur și de componenta socială, um, nu vom putea face totul singur. Deci există un rol colosal pentru fluxurile financiare private de a juca un rol în acest tip de guvernanță și de aceea departamentul meu Um, care lucrează mai mult cu finanțe publice, uh, încercăm totuși ca și la nivel de finanțare privată să avem legislația um, potrivită pentru ca sectorul privat să se implice și să investească cât mai mult în uh, proiecte uh, durabile, atât în pilonul social cât și în cel de mediu. În fine, acum îi dăm cuvântul domnului Boris Lalovaci. Mulțumesc! E o temă foarte importantă, bun înțeles. Fără îndoială și în viitor ne vom ocupa tot de asta, bineînțeles, tot ce ține de fiscalitate, piața unică uh, și a capitalurilor. Investitorii vor primi informații cu privire la impactul investițiilor lor asupra mediului. Toate acestea sunt teme uh, complementare și care vor face parte din Green Deal. Eu cred că și Comisia Europeană merge pe calea cea bună cu proiectele sale când intenționează să susțină astfel de proiecte ecologice și atunci când dorește să aducă mai multă transparență tocmai pentru investitori. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Atunci nu mi rămâne decât să vă mulțumesc tuturor pentru participare și cu acesta încheiem uh, și această a doua sesiune. Vă rog să participați la cina noastră organizată de însuși președintele Parlamentului European. precum și domnul Gordon Androkovici, președinte al Parlamentului Croat. Vă așteptăm așadar la Casa Istoriei Europene pentru această cină. Vă mulțumesc!